Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Stimați colegi, vă invit să ocupați loc. Et en ouvrant notre séance de commission, je voudrais souhaiter... Uh, vă urez uh, bun venit. Uh, doamna McAvan, președinta Comisiei DV, este alături de noi pentru că astăzi avem o comunicare importantă în legătură cu un fond care trebuie să fie prelungit. Vreau să mă asigur în primul rând că ordinea de zi poate să fie adoptată, precizând că punctul 7 este amânat. Este vorba de raportul pe care uh, trebuia să-l prezint în legătură cu rezoluția Consiliului în legătură cu Brexit. Înțelegeți că încă suntem în așteptare în legătură cu această temă câteva cuvinte în legătură cu reuniunea informală, în legătură cu ministrul la uh, reuniunea Consiliului pentru Afaceri Generale, care a avut loc în 12 martie la București. Echipa noastră a fost invitată pentru a participa la un schimb informal de opinii cu, primi, cu miniștrii celor 28 de state membre în uh, avansul Consiliului pentru Afaceri Generale a fost ocazia de a prezenta și de a apăra liniile mari ale poziției Parlamentului în legătură cu cadrul financiar multianual 2021-2027. Era prima dată când am putut să o facem direct și pe lângă uh, miniștrii și secretarii de stat în uh, acest uh, Consiliu de Afaceri Generale și nu prin intermediari sau la reuniuni bilaterale. Așa ne-am prezentat preferințele în legătură cu procedura de negociere a cadrului financiar multianual pentru programele SRS sectoriale, resursele proprii, plafoanele, flexibilitățile, principiile orizontale și revizuirea la jumătatea parcursului. În ciuda timpului limitat acordat, schimbul cu miniștrii a fost franc, direct și de calitate. Anumiți miniștri au susținut Parlamentul în dorința de a găsi noi resurse proprii, de a prevedea veritabile, veritabile instrumente de flexibilitate dincolo de plafoanele CFM sau de a avea un mecanism de protecție a intereselor Uniunii în cazul în care se, nu se respectă statul de drept. Uh, alții, anumiți contributori neți, s-au exprimat în favoarea unui buget modest și fără noi resurse proprii. În mare, am avut impresia uh, însă am avut impresia că Consiliul nu era foarte avansat în lucrările sale și că uh, va fi dificil să se îndeplinească obiectivul fixat anumite, anume o poziție la nivelul Consiliului European din toamna 2019. Din partea mea am invitat miniștrii să defin, definească viziunea strategică a rolul competențelor care trebuie să fie europene în lumea viitorului și să identifice bunurile comune care ar trebui să fie transferate. le am invitat să gândească dincolo de limitele Uh, negocierilor, să gândească în afara liniilor prestabilite, care du- riscă să ducă la un buget uh, care să repete situația de dinainte. Pentru a se ajunge la un acord în cât mai uh, curând, e evident că contactele interinstituționale trebuie să se consolideze și uh, Parlamentul a repetat această solicitare de mai multe luni. Uh, aceste negocieri se vor uh, discuta, se vor, vor continua și la următorul Consiliu pentru Afaceri Generale informal sub președinția finlandeză. M-am întâlnit cu comisarul Oettinger miercuri, 13 martie la Strasburg, împreună cu raportorii pe CFM și pe resursele proprii. Uh, comisarul uh, a dorit să ne transmită anumite informații. În ceea ce privește CFM, comisarul uh, ne-a spus că statele membre sunt interesate la un acord la Consiliul European pentru CFM în octombrie 2019. Cum i-am am indicat, noi nu am avut același sentiment la întâlnirea ministrilor la București în ceea ce privește Brexit, comisarul ne-a, aterat, uh, ne-a atras atenția asupra uh, pierderii de finanțare care a rezultat dintr-un Brexit fără acord și fără soluție tranzitori de tranziție și uh, că s-ar putea avea în vedere un buget rectificativ în 2019 care să introducă o creștere a contribuțiilor celor 27 de state membre restante uh, și o reducere a cheltuielilor pe de altă parte. Eu îndrăznesc să sper că poate Regatul Unit va rămâne în Uniunea Europeană, ceea ce ar fi o uh, demonstrație a rezistenței Uniunii Europene. Uh, Consiliul este în legătură cu bugetul pentru zona euro, comisarul ne-a deschis un consiliu divizat în mai multe grupuri de state. Comisarul totuși mi-a dat impresia că uh, pune presiuni puternice asupra Parlamentului. A semnat uh, cu președinția română o scrisoare adresată președintelui Parlamentului, uh, prin care invită toate comisiile să voteze înainte de plenara din luna, luna aprilie, ultima plenară din actualul mandat, ceea ce a dus la proteste, pentru că dacă domnul comisar trebuie, trebuie să exercite presiune, ar trebui să o facă mai degrabă asupra Consiliului. Noi suntem în pline negocieri din luna noiembrie. Și comisarul a văzut că nu există reacții pozitive, l-a convocat pe președintele comis- pe președinții comisiilor și pe raportori uh, la o nouă întâlnire pentru a accelera acest proces și mă întreb dacă acesta trebuie să fie rolul comisiei. Așadar, stimați colegi, aș uh, fi de părere să-i transmitem domnului comisar că nu trebuie să încerce să influențeze cele două ramuri ale autorităților buge, autorității bugetare, bugetare. Trebuie să fie un intermediar corect și mă îndoiesc că domnul comisar Oettinger va invita toți miniștrii înainte de octombrie. Noi, ă, ceea ce am văzut la București, ne face să ne gândim că Toată lumea așteaptă ca într-un, la un moment dat șefii de, șta, de state și de guverne să decidă următorul cadru financiar, un financiar multianual și că Parlamentul, oricare ar fi conținutul acestui document, uh, Parlamentul își va da acordul. Însă, bineînțeles, acest lucru va fi pentru următorul mandat. Vă indic că deciziile coordonatorilor Uh, care v-au fost comunicate din 7 martie 2019 se găsesc în dosarele dumneavoastră. Dacă nu se prezintă obiecții, sunt considerate adoptate și vă prezint spre aprobare procesele verbale ale reuniunilor din 14 februarie și 26 februarie anul curent. Dacă nu există obiecții sau observații, sunt considerate aprobate și acestea. punctul pe care trebuie să îl uh, examinăm acum, Fondul fiduciar pentru Africa, pentru Republica Centrafricană, este un punct în comun cu Comisia DV. O salut și pe de această cale pe doamna McAven pentru prezența sa. Este vorba de o solicitare de prelungire, de extindere a fondului fiduciar, care a fost prevăzut pentru 5 ani cu, uh, și expiră în 30 iunie. Îi dau cuvântul doamnei Linda McAvan pentru a ne prezenta subiectul. Mulțumesc, domnule președinte, Vă mulțumesc pentru invitația de a avea o reuniune comună în legătură cu acest eh, fond BQ. Înainte de a vorbi despre fondul BQ, salut unui, un, un grup de vizitatori din Noua Caledonie, invitați de uh, domnul Ponga, care din păcate nu poate să fie prezent. Sunteți aici în sală? Da, sunteți în, în sală, bun venit. Pentru mulți dintre dumneavoastră este prima dumneavoastră vizită la Bruxelles și vă urăm uh, bun venit uh, în instituția noastră și vă mulțumim pentru prezență. Domnule președinte, ați menționat și Brexitul și că suntem în așteptarea ultimelor evoluții. Uh, majoritatea celor din această sală suntem în așteptare. Nu, știm, nu știu dacă este ultima reuniune uh, a Comisiei DV pe care o prezidez sau dacă va mai fi una în aprilie pe care o voi putea prezida. Împreună cu Comisia DV, uh, însă mulți membrii DV nu sunt prezenți pentru că trebuie să fie la adunarea parlamentară comună la București. Nu am putut să găsim o zi de comun acord Trebuie să rezolvăm problema extinderii acestui fond fiduciar dincolo de alegeri, pentru că termenul de expirare este 30 iunie anul curent. De ce discutăm acest uh, fond fiduciar BQ în Parlamentul European? Pentru că s-au schimbat uh, regulile din uh, regulamentele financiare UE. Parlamentul are un rol în uh, aceste fonduri fiduciare, cum ar fi BQ, și are un rol și în extinderea sau prelungirea acestor fonduri fiduciare. Și dacă, deoarece este o re, nouă regulă, nu avem în procedurile interne reguli clare. Coordonatorii Comisiei Bugete, Afaceri Externe sunt uh, responsabili în acest sens, au uh, primit consiliere juridică și au decis să organizeze o consultare în legătură cu extinderea fondului BQ și a unui alt fond. Aceasta este situația acum. Ne-am adresat și președintelui Comisiei pentru Afaceri Constituționale pentru a sugera ca în viitor Parlamentul European să stabilească o procedură scrisă în acest sens. Să existe ceva pentru regulamentul de procedură al următorului mandat. Comisia ne va spune în legătură cu extinderea acestui fond fiduciar și de ce consideră Comisia că este necesară această de extindere, însă după discuțiile de astăzi, coordonatorii celor două comisii vor conveni prin procedură scrisă în legătură cu procedura de urmat în legătură cu extindere va fi o scrisoare către președintele Tajani prin care îl rugăm să notifice poziția către plen și să informeze în scris președintele Comisiei. Cunoașteți probabil detaliile acestui fond fiduciar. BQ, care a fost creat în 2013, a fost primul fond fiduciar în ideea de a gestiona resursele pentru Republica Centrafricană în urma crizei din 2012-2013. Pe lângă alocările de la Fondul European pentru Dezvoltare, în sumă de 173 de milioane de euro și de la bugetul comunitar, unele state membre au contribuit uh, și ele, Franța, Germania, țările de jos, Italia și Elveția. Fondul total este 239,5 milioane de euro vă mai, vor mai spune câte, în câteva momente câte ceva despre Republica Centrafricană. Cuvântul Beku în limba Sango înseamnă speranță și ce am văzut pe teren părea să aducă speranță uh, oamenilor care trăiau în condiții destul de dezavantajoase. Parlamentul acum are un loc în Consiliul de Gestiune al acestui fond. Am participat la reuniunea Consiliului de Gestiune în decembrie și ă, la această, acea reuniune s-a cerut prelungirea fondului. Republica Centrafricană este țara cea mai săracă din lume, conform ă, indicelui dezvoltării umane are o subdezvoltare cronică, instituții slabe, neglijență și uh, lipsă aproape totală de servicii sociale. Când am fost acolo anul trecut, uh, situația de securitate fiind foarte dificilă, am văzut că fondul fiduciar uh, poate să facă, poate să aducă fonduri rapid către proiecte pe teren. Am văzut câteva proiecte prin care uh, ajutăm femeile să își înființeze micro-întreprinderi în capitală și alte proiecte, pentru că există foarte multe tensiuni comunitare. Uh, oamenii și-au părăsit locuințele, acum uh, se lucrează pe reconstruirea încrederii și uh, înțelegerii între comunități atât coordonatorul PPE cât și S și D au participat la această misiune. Sunt sigură că comisia uh, ne va spune mai mult. După vizita noastră, situația s-a deteriorat uh, și mai mult în 2017, însă în februarie anul acesta s-a semnat un acord de pace între Uh, facțiunile în conflict și fără pace nu se poate vorbi despre dezvoltare. Uniunea Europeană ajută la uh, misiuni de antrenare a uh, armatei Republice, Republicii Centrafricane. Când am fost noi acolo, nu se putea părăsi capitala, nu era suficient de sigură situația pentru a putea părăsi capitala noi contribuim la formarea și antrenarea armatei pentru a prelua din nou controlul asupra țării. S-a semnat însă un acord de pace în februarie. Uh, îi dau cuvântul domnului Mauro de la DGDEFCO, pentru a ne prezenta uh, rezultatele fondului și pentru a ne spune care este situația actuală. Francesca. And thank you very much uh, for this joint meeting. It's a real pleasure to... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru această reuniune comună. Este o onoare pentru noi să fim prezenți aici și ești un susținător puternic al acestui fond, da, pentru că ai vizitat uh, Republica Centrafricană. Nu aș dori să repet cele spuse de tine în legătură cu acest fond care a fost înființat în anul 2013, tocmai pentru a face față crizei dintr-o țară care se afla într-o situație teribilă și Uniunea Europeană a considerat că poate să folosească noul instrument de care dispunea aceste fonduri fiduciare pentru a interveni într-o țară unde lipses, lipsește autoritatea guvernamentală, unde uh, foarte mulți oameni au trebuit să-și părăsească gospodăriile, unde mm, ajutorul umanitar era foarte necesar. Însă nu ne-am axat doar pe ajutorul um-, umanitar, am încercat de asemenea să susținem uh, um, ad- structurile administrative care existau în continuare la nivel central, astfel încât uh, în momentul în care criza urma să fie depășită, activitățile normale să poată fi uh, reluate. Deci acest fond uh, fiduciar uh, creează o legătură între reabilitate, dezvoltare și, și ajutorul umanitar. Oferim ajutor direct populației pentru a veni întâmpinarea necesităților de bază, serviciile de sănătate, siguranța alimentară, adăposturi și așa mai departe, încercând în același timp să um, garantăm um, furnizarea de servicii dincolo de cele de bază. După cum ați spus, acest uh, fond a fost înființat în 2013 la inițiativa Franței împreună cu Uniunea Europeană și apoi au uh, contribui și Germania, țările de jos, Italia și așa mai departe. Și există și un stat uh, care nu face parte din Uniunea Europeană care finanțează acest fond, ceea ce ar fi o cale de urmat uh, și pentru alte asemenea fonduri uh, fiduciare. Acest fond are um, la dispoziție o sumă de 243 de milioane de euro, ceea ce um, ținând seama de populația de 5 milioane a Republicii Centrafricană, este o sumă destul de importantă pe cap de locuitor. Am uh, angajat deja 82% din fonduri pentru proiecte, am plătit deja mai mult de 67%, 67% din fondurile contractate și uh, am semnat uh, în proporție mai, mai mult de 90% fonduri pentru anumite proiecte. Deci este un fond fiduciar care este, poate, care este necesar, care funcționează, reușim să și punem în, în aplicare aceste proiecte, chiar dacă implementarea este foarte dificilă într-o țară ca Republica Centrafricană, marcată de securitate. Lucrăm împreună pe cât este posibil cu ONG-uri internaționale, dar și cu ONG-uri eh, locale, dar uh, colaborăm și cu agenții internaționale din partea Națiunilor Unite, dar și din partea Uniunii Europene. Când vine vorba de sectoarele în care intervenim, mai mult de 40% din activitățile noastre se desfășoară în domeniul sănătății. Este vorba de un serviciu de bază și acoperim aproape, aproape 2 milioane de oameni din populația de 5 milioane se bucură de aceste servicii, în mod primordial uh, copiii, minorii, uh, femeile gravi, uh, însărcinate, dar există și alte servicii de bază, cum ar fi dezvoltarea rurală, dar și proiectele de reconciliere. Programul vizitat de doamna McEwan face parte din programul de gen. Știm că femeile sunt principalele victime ale violenței exercitate în, func- în funcție de gen. Uh, cei care, sunt, uh, cei care se întorc în, la casele lor, îi încurajăm pe cei care au trebuit să-și părăsească uh, casele să se întoarcă, însă pentru ca acest lucru să se poată întâmpla, uh, persoanele respective trebuie să aibă acces la um, resurse, la materii prime, din, agricole în primul rând. Să... Deci există um, o problemă din acest punct de vedere care poate fi rezolvată prin procesul de reconciliere. În noiembrie 2016 am, am organizat o mare conferință uh, a donatorilor la care a participat și Parlamentul European și speranța pe care o aveam era că în urma tranziției democratice din anul 2016, cu nou președinte ales, situația din țară să se îmbunătățească. Și am reușit să obținem angajamente în valoare de până la 2 miliarde de euro care să financeze Planul Național de Dezvoltare prezentat de, de guvern, dar din păcate, în anii 2017 și 2018 situația nu s-a îmbunătățit, ci din potrivă s-a deteriorat. Există 13-14 grupuri armate care controlează aproximativ 80% din teritoriul acestei țări noi am fost uh, prezenți uh, în um, Republica Centrafricană cu misiunea europeană de pregătire a forțelor armate, uh, cu o misiune dedicată pregătirii forțelor poliționești, însă aceste, luc- aceste activități se desfășoară în situații foarte dificile. Am discutat anul trecut cu statele membre, cu părțile interesate care sunt progresele realizate și am, am um, îmbunătățit situația din punctul de vedere al unei grad mai mare de reziliență din punctul de vedere al îmbunătățirii accesului la serviciile de bază și ce putem să facem în continuare și, uh, și acordul de pace s-a tot uh, amânat și acest lucru ar fi fost util pentru a îmbunătăți situația securității din punct de vedere al securității la fața locului. Deci care care sunt avantajele aduse de fondul fiduciar? Flexibilitatea, posibilitatea de a acționa rapid într-un mod și de a ne adapta la situația de la fața locului. Am putut să ne adaptăm, de exemplu, și să părăsim anumite locuri, să ne implicăm în alte locuri unde situația de securitate era una mai bună. Autoritățile sunt uh, implicate în uh, Consiliul uh, Operațional, în cel de administrație și au un cuvânt de spus despre cum sunt folosite aceste fonduri și sunt puse la un loc um, contribuțiile directe din partea statelor membre. Toată lumea a recunoscut că există un nou instrument, um, toată lumea știe de existența acestui instrument și ar fi important că el să poate să continue. În noiembrie, în Bonghi, Consiliul de Administrație a cerut o prelungire a acestui fond. Comisia știți că a, a propus uh, o prelungire până în uh, septembrie 2020, deci în continuare în cadrul cadrul financiar multianual, ceea ce ne-ar permite să cheltuim fondurile existente deja, dar să nu uităm că Franța, Germania, Italia și uh, Elveția uh, au promis că vor aduce alte contribuții la acest fond și este posibil ca și Fondul European pentru Dezvoltare să alimenteze, să vină cu alte resurse și, în plus, să nu uităm că în februarie a fost semnat la Bangui acordul de pace, în urma discuțiilor purtate la, la Khartoum, discuții sub egida Uniunii Africane. Uh, și cu acordul guvernului și a președintelui în mod democratic. Deci avem acum acest acord de pace semnat de toate grupurile armate care reprezintă o posibilitate de a permite ca criza să fie depășită în Republica Centrafricană, astfel încât uh, fondul fiduciar Becum să funcționeze ca un instrument de sprijin foarte eficace, care să ne permită să, uh, permi- să ajutăm persoanele care doresc să se întoarcă acasă, să oferim sprijinul rapid de care are nevoie guvernul pe parcursul acestui proces de, de pace. Și o informație recentă, am uh, participat la grupul de lucru pentru dezvoltare de la Consiliu în data de 14 uh, februarie. În Consiliu se se respectă o procedură similară. A fost aprobată, de exemplu, o scrisoare din partea Consiliului, scrisoare uh, trimisă comisarului Mimița, care dă unda verde pentru prelungirea funcționării acestui fond și mă opresc aici. Mulțumesc. Înainte de a da înapoi cuvântul domnului Artui pentru a prezida runda de întrebări și răspunsuri, Marius Senzesiu de la uh, Ambasada Republicii Centrafricane este alături de noi și o să-i dau cuvântul pentru câteva cuvinte acum. Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să venim în fața dumneavoastră și să um, luăm cuvântul. Doamna președinte, Becu înseamnă Europa, înseamnă Europa, înseamnă generozitate, generozitatea Europei, Europa care ocrotește valorile ale păcii, a rezistenței, dar și valoarea care reprezintă dezvoltarea în care nimeni nu este lăsat în urmă. Becu reprezintă la ora actuală Republica Centrafricană, fiindcă cetățenii noștri se identifică cu acest proiect foarte mult și uh, discuția strategică care a avut loc în octombrie privind extinderea BQ, ministrul de economie care a luat cuvântul a spus că nu e nevoie de sprijin tehnic, fiindcă uh, BQ, fondul BQ vorbește de la sine. Iată deci uh, cât de mult și-a integrat Republica Centrafricană acest fond. BQ a fost uh, pus în aplicare pe trei dimensiuni, becul AJ, Acum, uh, prin acțiunile becul de pe teren, putem să ne gândim acum la un viitor mai uh, bun. Asta este foarte important pentru noi. Vorbeați aur de proiecte mici și noi suntem convinși că chiar dacă acțiunile sunt mici, rezultatele pe care le, la care se ajunge sunt uh, uriașe și acestea nu vor face decât să crească pe viitor. La ora actuală avem uh, ocazia în, uh, avem o ocazie importantă, acordul de pace semnat la Bangui pe 6 februarie. Bineînțeles, mai sunt niște neînțelegeri în ceea ce privește acest acord la ora actuală, dar cred că în următoarele zile se vor fi eliminate aceste neînțelegeri și este o ocazie foarte importantă care permite Uh, fondului Becu să um, acționeze și mai bine fiindcă până acum uh, situația volatilă de pe teren, uh, în ceea ce privește securitatea, reprezenta o problemă pentru Becu, fiindcă nu se putea ajunge în toate locurile din Republica Centrafricană, dar prin acest acord de pace, iată, are ocazia acest fond să să, să întreprindă și mai multe acțiuni și să permită tinerilor din Republica Centrafricană să viseze la un viitor mai bun. Iată de ce Uh, guvernul centrafrican vrea să își reitereze uh, angajamentul pe care și l-a asumat, pe care l-am asumat deja și uh, vreau să vă spun dumneavoastră, deputaților europeni care, și, care vă reprezentați și statele membre, vreau să vă să vă rugăm să fiți purtătorii de cuvânt ai țării noastre pe lângă um, statele dumneavoastră pentru a, pentru a contribui la acest fond, fiindcă contribuția la acest fond înseamnă că suntem împreună Europa și Republica Centrafricană și încercăm împreună să ajungem la un ideal de pace, la un uh, ideal de dezvoltare, unde nimeni nu este lăsat în urmă, un ideal de rezistență. Deci acesta este deci mesajul pe care vrem să-l transmitem astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, thank, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu dumneavoastră că dacă vizitez Republica Centrafricană, realizez că acest fond, fondul BECU, reprezintă interacțiunea între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană. Eu am primit o pălărie făcută de mână de o doamnă cu sigla BECU. Și dau acum cuvântul domnului Artui pentru a prezida această sesiune de întrebări și răspunsuri. S-au uh, prezentat multe argumente convingătoare pentru prelungirea fondului BECU. Nu s-a înscris nimeni la cuvânt din rândul colegilor noștri. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Doamna Kenge. Grazie. E, uh... Si, giusto il tempo di mettere le cuffie. Vă mulțumesc, o să ascult până când o să vă puneți căștile. Vă mulțumesc pentru această discuție importantă și interesantă în același timp. Aș dori să-i mulțumesc Lindei pentru că a pus accentul, uh, în primul rând, pe subiectele importante pentru um, continuarea activității acestui fond important, mai ales pentru Republica Centrafricană. Este o situație pe care o cunosc prea bine, pe care Comisia DV o cunoaște foarte bine, care se, se referă la procesul de rec- reconciliere. Pentru că astfel putem să încercăm să ajutăm populația ca prin uh, intermediul procesului de pacificare, de reconciliere, să treacă apoi înspre proiecte de dezvoltare. Eu susțin de asemenea acest fond și sunt sigură că el va fi util în procesul de consolidare a păcii într-o țară care este bântuită de războaie de atât de mult timp și principalele victime ale acestui război sunt femeile și uh, copiii. Însă trebuie să, sus, să sprijinim mai mult procesul de pace, pentru că în lipsa pacei nu va exista o dezvoltare și dacă vom uh, reuși să prelungim acest fond, cred că consecințele vor fi unele uh, pozitive. Nu cred că putem să ne oprim uh, aici, la jumătatea drumului. Trebuie să mergem până la capăt. Femeile și copiii care sunt principalele victime ale războiului au nevoie de sprijin și din partea proiectelor de mici dimensiuni care au fost uh, menționate deja. Cunosc foarte bine acest subiect am uh, avut și contacte directe cu autorități, cu reprezentanții orga- organizațiilor non-guvernamentale din Republica Centrafricană. Sunt subiecte pe care le discutăm deseori în uh, adunarea parlamentară par- uh, paritară ACP. Aș dori să mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru prezentare, pentru mesajul pe care ni l-a transmis prin scrisoarea înscrisă. Aș dori să mulțumesc și autorităților din partea um, ambasadei care ne-au adus aminte că fiecare dintre noi ne revine un rol de jucat. Fiecare uh, trebuie să ne aducem contribuția pentru a ne asigura că Republica Centrafricană va fi pacificată pentru a putea să-și uh, continue procesul de dezvoltare. Un lucru important nu doar pentru Republica Centrafricană, dar pentru întreaga regiune. Mulțumesc. Bineînțeles, dorim cu toții ca Republica Centrafricană să regăsească pacea și uh, un ritm de dezvoltare care să inspire încredere și uh, nădejde tuturor uh, cetățenilor. Vreau să vă pun câteva întrebări de natură metodologică. Parlamentul European și mai ales Comisia pentru Bugete acordă o mare importanță unității bugetare. Înmulțirea fondurilor fiduciare încalcă acest principiu fundamental, care permite o care permite ca bugetul să fie mai bine înțeles de cetățeni. în, plena, în uh, perioada intermediară, ajunge în uh, plenara din uh, luna noiembrie. Acolo noi am solicitat să existe unitate bugetară și am spus că dorim să se pună capăt acestei înmulțiri de fonduri și instrumente bugetare care formează o adevărată galaxie bugetară. Deci dacă vreți pe o diagramă, apare centrul uh, acestui sistem, bugetul Uniunii Europene și apoi o galaxie de fonduri, de instrumente, de uh, bugete, anexe și așa mai departe, care, um, care după aceea fac bugetul mai opac. Dat fiind acest principiu, aș dori să ne explice Comisia și să ne reamintească care este plus valoarea despre care vorbim aici. În 2014 a fost creat acest fond um, în condiții de urgență. Putem să spunem că acum, la 5 ani mai târziu, mai este vorba despre o situație de urgență? Apoi, dacă facem o proiecție în, spre viitor, în uh, cadrul uh, CFM-ului, cadrul financiar multianual, întrebarea este dacă trebuie să mai menținem fondurile fiduciare sau putem să considerăm că uh, creditele necesare, necesare vor intra în bugetul Uniunii Europene și dacă apoi se fac contribuții de la diverse țări care doresc să-și manifeste solidaritatea și generositatea, avem posibilitatea de a folosi uh, veniturile nealocate. Aș dori să ne precizeze Comisia care este, în ce fel se adaugă acest fond altor programe de intervenții și de asistență a Uniunii Europene în Republica Centrafricană și apoi uh, aș dori să întreb DG Buget de ce, să ne spună de ce n-am mai primit rapoarte privind fondul, uh, fondurile fiduciare din uh, noiembrie 2018. Și dacă aș putea să mai adresez o întrebare o să adresez și o această întrebare pe care puteți să răspundeți la ambele împreună. 40 de milioane este suma solicitată pentru prelungirea fondului. Și, și vine de la rezerva EDF, Fondul European de Dezvoltare, și dar știm exact de unde vin acești bani? Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a încerca să răspund unor întrebări, după care um, colega mea va adăuga unele elemente. În ceea ce privește sursa finanțării pentru fondul fiduciar BQ, suma de 243 de milioane a fost deja vehiculată ca sumele promise deja până, în, uh, până la 31 decembrie 2018. Din uh, această sumă, 67 de milioane au fost uh, promise de alți donatori, iar cele patru state membre și Elveția, care sunt donatorii principal, deci avem 67 de milioane, care reprezintă 28% din suma de 243 de milioane. Deci restul de bani vine ori de la bugetul european, 63 de milioane sau 26%, cea mai mare bucată vine de la Fondul European de Dezvoltare, 113 milioane, care reprezintă 46%. Iată deci defalcarea surselor de finanțare pentru acest fond. Domnule Arthui, s-ar putea să se fi strecurat aici o neînțelegere. O să verific uh, cum au lucrurile cu, raport, cu rapoartele privind fondurile financiare pe care ar fi trebuit să le primiți uh, manual, uh, lunar, mă scuzați. Am aici în fața ochilor raportul pe care ar fi trebuit să-l primiți pe 31 decembrie, care cred că l-ați primit, dar o să verific pentru a mă asigura că a fost trimis. Și a treia întrebare, care ar fi, care țin de competența DG-ului nostru, dacă va mai fi nevoie de fonduri fiduciare în noul CFM, uh, Cred că este prea devreme să răspundem la această întrebare. Este clar că noul cadru financiar multianual prevede această posibilitate. În egală măsură, e adevărat că Parlamentul European va trebui să fie implicat în orice fel de astfel de decizie și e clar că Comisia, în propunerile sale privind viitorul CFM, a făcut uh, niște sugestii de flexibilitate care s-ar putea să reducă nevoia de uh, a avea fonduri fiduciare în următorul CFM dacă, dacă propunerile comisiei vor uh, trece de controlul colegiuitorilor. Nu cred că pot să vă răspund această întrebare astăzi, dar uh, dacă flexibilitatea propusă de comisie se menține, atunci uh, s-ar putea să nu fie nevoie atât de mult de fonduri fiduciare în următorul CPM și dau acum cuvântul colegii mele. Mulțumesc! S-au adresat întrebări cu privire la la natura urgentă a acțiunilor noastre, dacă mai este cazul. Dacă ne uităm la statistici, acestea arată că peste 40% din populația acestei țări are nevoie de asistență umanitară. Ratele de strămutare sunt foarte ridicate, rata morbidității este și ea foarte ridicată, numărul de refugiați în afara țării uh, este și el foarte ridicat. Copiii uh, în ultimii ani nu au reușit să fie școlarizați și iată, numărul copiilor neșcolarizați a fost foarte ridicat. Noi uh, speram să se îmbunătățească situația, dar aceste lucruri nu s-au întâmplat. Acordul de pace despre care s-a vorbit a avut loc uh, uh, foarte recent. Trebuie să pun în aplicare, trebuie să ne asigurăm că grupurile armate, într-adevăr, vor fi dezarmate, vor renunța la arme și vor reuși să se integreze într-o viață legală, fiindcă activitatea ilegală le aduce mai mulți bani, bineînțeles, astfel încât noi trebuie să le dăm uh, motive să renunțe la arme și să se integreze. Trebuie să clădim întregul proces de reconstrucție la nivelul comunităților, fiindcă foarte multe comunități au fost afectate de violența dintre uh, diversele grupuri. Deci este foarte mult uh, de făcut pentru a ne asigura că situația se va îmbunătăți. Capacitatea statului uh, ține și de securitate Până când nu avem securitate, ă, statul nu se poate, nu își poate reîncepe activitatea cu prefect, prefect și așa mai departe. Se începe în unele orașe, dar va dura mai mult timp, deci trebuie să ajutăm ă, acest proces. Domnule președinte, dumneavoastră v-ați referit și la complementaritatea cu celelalte fonduri. Pe bună dreptate ați adresat această întrebare. Uh, și vreau să vă spun că fondul fiduciar BECU a început în 2014, când nu aveam nimic la nivelul bilateral. Nu aveam niciun program, program indicativ național uh, la nivelul Fedului. Acesta a fost semnat abia în 2017. La început am acționat uh, prin fonduri din, din uh, facilitatea Fed uh, și am avut o acțiune foarte țintită în ceea ce privește capacitatea statului de a-și asuma răspunderile de bază. E vorba de plata salariilor, de pildă. Am avut atunci o sprijin de ajutor bugetar pentru a le permite să plătească măcar salariile la minim pentru a nu se uh, prăbuși statul. Asta am făcut în primă fază prin banii de la fondul fiduciar, după care lucrurile au început să se mai dez- dezvolte. În 2017 uh, am semnat uh, PIN, Programul Indicativ Național, și apoi am avut un buget mai structurat, care are în vedere sectorul social, învățământul, alocările bugetare, pentru a ne asigura că uh, aceste alocări sunt executate. Deci am urmărit de aproape acest proces și în același timp am sprijinit populația și în mod direct uh, iar apoi, mai recent, în noiembrie 2018, lucrurile au evoluat și mai mult. Am uh, intrat într-un sector suveran, mai suveran, să zicem așa, sectorul de reformă a, a securității, deci am intervenit în um, uh, sectorul justiției, poliție și asigurând aici o complementaritate cu forțele armate și cu uh, misiunea și cu activitatea misiunii europene în domeniul apărării, pentru că n-are rost să, să fie uh, detașați militari, soldați um, undeva în, um, în cine știe ce localități îndepărtate, dacă nu există lanțul de comandă militară. Deci încercăm să urmărim îndeaproape acest proces de altfel um, și noi. Apoi, în ceea ce privește întrebarea doamnei McCaven, în ceea ce privește viitorul, aceste, această sumă suplimentară de 40 de milioane de vrem să știm de unde vine. Dacă vine de la Fed, rezerva generală sau din uh, programul, anul special program Fed pentru Republica Centrafricană. Am propus ca în afară de fonduri suplimentare de la statele membre, așa cum am spus, de la Franța, Germania, Italia și acum Elveția, care ar putea reprezenta 17 milioane împreună, am propus ca până la 40 de milioane de la rezerva programul, celui de-al 11-lea program FED ar putea fi mobilizate. Vrem să uh, majorăm fondurile pentru programul uh, indicativ național pentru Republica Centroafricană. Unele ar fi uh, alocate și la BECU. Ne gândim și la următorul ciclu electoral și dorim să sprijinăm și alegerile viitoare, care, bineînțeles, reprezintă o, o prioritate critică și foarte importantă pentru noi. Mulțumesc. O să mă opresc aici. Vreau să adaug ceva pentru cei care nu se ocupă de fondurile de dezvoltare. Asistența umanitară pentru situații de conflict trebuie să respecte anumite reguli și trebuie să se um, ceară aceste fonduri anual. Am putea să discutăm acest lucru în ceea ce privește uh, în ceea ce privește programele noastre viitoare și această legătură între fondurile umanitare și fondurile de dezvoltare pentru crizele care se desfășoară pe care durează mai mult ar putea să aibă acces la finanțare, fiindcă aceasta este realitatea. Așa asta fac, fac fondurile financiare, aduc bani la un loc pentru a ne permite să oferim sprijin pe termen lung în cazul crizelor umanitare și trebuie să vedem cum putem să introducem acest, uh, această modalitate de finanțare în uh, um, finanțarea normală pe viitor. Domnule președinte, ce părere aveți dumneavoastră? Nimeni nu a contestat uh, prelungirea fondului. Doamna Kenge și-a manifestat sprijinul și, și am putea să întocmim documentele necesare pentru coordonatori, să elaborăm scrisoarea către președintele Tajani pentru a cere continuarea fondului fiduciar. Și ce ați spus dumneavoastră privind unitatea fondului, bugetul unic, sunt într de acord cu dumneavoastră și mi-amintesc foarte bine că mi-ați arătat odată planul dumneavoastră cu diversele uh, fonduri care există și cât, ce, de confuză este situația. Într-adevăr, trebuie simplificată asta, dar poate pentru următorul CFM uh, și aici este vorba de un fond până la finalul acestui CFM, dar lucrurile în ceea ce vește noul CFM vor să altfel și poate acolo vom găsi alte soluții. Sper că putem să mergem mai departe acum. Suntem de acord să prelungim acest fond și să sprijinim această democrație foarte fragedă care are nevoie de Uniunea Europeană la ora actuală, fiindcă nu are alți parteneri. Vă mulțumesc! je souscris tout à fait. Da, sunt într totul de acord cu ce ați spus uh, dumneavoastră, um, doamnă copreședinte. Dacă vrem să reducem uh, uh, fondurile fiduciare, fiduciare, mă scuzați, vă reamintesc că e nevoie de marjă de flexibilitate în noul CFM și iată, am creat atât de multe fonduri fiduciare pentru că um, Tocmai CFM-ul era foarte rigid și nu existau adevărate marge de flexibilitate. Am, am uh, primit mesajul. La nivel uh, oficial am putea să facem acum o schiță uh, în ceea ce privește scrisoarea pentru președintele Tajani și o să o transmitem coordonatorilor. Și odată ce ei își vor da acordul, o vom transmite domnului președinte. Tajani se va face o comunicare și în plenară, în următoarea plenară sau, sau uh, poate în ultima plenară din luna aprilie și uh, astfel cred că am uh, putut să mai acordăm o prelungire iarăși de, iată, de 18 luni fondului BQ. Bun. Um, aici se încheie această reuniune comună de Bugete. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc Linda, mulțumesc uh, colegilor de la Comisia DV care au fost alături de noi în această după, amiază. Uh, vreau să spun uh, colegului de la DV care este prezent aici, colegei, mă scuzați, că avem următoarea reuniune G3, INTA și